anului vom semna patru acte adoptate conform articolului 78 din regulamentul Parlamentului. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii actuale. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv